micro is on. Yeah? Okay. Colleagues, good afternoon. Please take your... Domnilor și domnilor, bună ziua. Vă rog să luați loc. Vom începe sesiunea într-un minut. Vă rog, spune președintele, să luați loc should I wait slightly, slightly longer or not? Otwieram obrady. Ogłaszam wznowienie posiedzenia. Domnilor și domnilor, sesiunea parlamentară se reia, declar uh, deschisă sesiunea suspendată pe 16 iulie 2009. Doamnelor și domnilor membri ai Parlamentului, acum două săptămâni am uh, făcut o vizită la Vesterplata pentru a comemora 60-a uh, aniversare a începutului celui de-al doilea război mondial, care a ucis milioane și milioane de oameni și a lăsat răne adânci în istoria continentului. N-ar trebui să uităm niciodată că războiul și violența s-ar putea, din nefericire, întoarce în uh, Europa. s-au produs câteva elemente violente, incidente violente în ultimele două săptămâni. Doi membri ai gărzii civile spaniole au fost uciși într-un atentat și de aceea cu mare, de